ca urmare a misiunii de anul trecut a subcomisiei noastre în Cambodgia. Avem reprezentanți ai Comisiei Europene aici și ai ONG-urilor care se ocupă de protecția drepturilor omului. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că urmează alegeri locale și alegeri generale uh, anul acesta și anul viitor raportorul special pentru drepturile omului în Cambodgia, doamna Rona Smith, a spus la o conferință de uh, presă că acordul de pace de la Paris a dat tuturor posibilitatea de a participa în niște adevărate alegeri care o să fie libere și oneste. A spus de asemenea că articolul 31 din Constituția Cambodgiei accentuează importanța care trebuie acordată respectului, respectării drepturilor omului ca și uh, ideea de a asigura că se aplică legea fără niciun fel de discriminare, pe niciun fel de temei. Totuși sunt foarte multe exemple apropo de modul în care legea a fost uh, aplicată discriminatoriu, ceea ce implică de fapt o politizare uh, falsă este important este ca uh, prevederile din Constituția Cambodgiei să fie aplicate cu foarte multă seriozitate. Doamna de Sepulcră, care reprezintă Federația Internațională pentru Drepturile Omului, este aici și ne va spune câteva cuvinte despre această situație. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că ați invitat organizația noastră să vorbească despre situația din Cambodgia. Aș vrea să ridic, aduc în discuție mai multe chestiuni, contextul electoral, situația apărătorilor, legislația represivă și conflictul funciar care nu este rezolvat. situația e destul de complicată astăzi în ceea ce privește apărătorii. Apărătorii sunt supuși unor presiuni, se confruntă cu dificultăți uh, foarte mari uh, în desfășurarea activității, sunt urmăriți, sunt amenințați într-un context electoral foarte tensionat. Astăzi E vorba de 26 de apărători și activiști care sunt uh, încarcerați pe motive politice, între care 17 membri ai opoziției. Să vă dau niște exemple. În primul rând, uh, cazul celor cinci. E vorba de patru membri ai unui ONG ad hoc un ad hoc, uh, un uh, ONG dintre cele mai mari și care se bucură de recunoaștere în Cambodgia și un membru al Comitetului Electoral Național, fost membru al acestui uh, ONG. Aceste cinci persoane sunt deținute de la data de 2 mai în arest preventiv, deci de aproape de 9 luni, Asta pentru că și-au exercitat uh, funcțiile, adică au susținut uh, juridic și financiar uh, un martor într-o chestiune referitoare la relații extraconjugale în care, de care este acuzat vicepreședintele partidului de opoziție, domnul Kem Soka. Da, este vorba de un caz politizat organiza ONG-ul uh, respectiv este supus presiunilor. Sunt foarte mulți membri ai ONG-ului care au fost convocați recent. Președintele de la ora actuală este exilat pentru că se teme că va fi arestat. Portatorul de cuvânt al partidului de la putere a subliniat de asemenea că avea în vedere aplicarea legii privind asociației, asociațiilor, în momentul în care se vor termina proceselor. Asta, bineînțeles, împotriva uh, organizației despre care vorbim. Uh, și asta nu se conformează uh, drepturilor Națiunilor Unite privind asociația. Legea aceasta permite dizolvarea unei asociații care nu respectă neutralitatea politică. Cazul acestor cinci a fost recunoscut ca un caz care reprezintă o încarcerare arbitrară din noiembrie 2016. Ieri Națiunile Unite prin reprezentanții speciali au făcut apel la eliberarea celor cinci persoane. Nu știm care este data procesului, se află în arest preventiv, dar riscă 10 ani de închisoare. Un alt caz, Tepvani, care a fost uh, arestat pentru că a participat la o manifestare num- numită Luna Neagră, care cerea eliberarea celor cinci. Încă în momentul în care a fost arestat, uh, a, au fost reactivate două alte cazuri penale împotriva lui. Unul se referă la participarea la o manifestație în 2013, unde se cerea eliberarea unei activiste pe, în problema conflictului funciar care fusese arestat arbitrar. Este un caz, uh, deci această participare la manifestarea din 2013 va avea loc pe 3 februarie la ora 14 și riscă 2 până la 5 ani de închisoare. Un alt caz asasinarea pe 18 iulie 2016 a unui important analist politic. Asasinarea aceasta deocamdată nu este supusă unei anchete credibile și transparente, nu face obiectul unei asemenea anchete. În ce privește contextul electoral, știți foarte bine că președintele și vicepreședintele partidului de opoziție au fost urmăriți de mai multe ori. Kem Soka a, trebu- a, fost, a stat închis în casă timp de șase luni. Comitetul Național pentru Alegeri, uh, NEC, vorbește despre un milion și jumătate de votanți care nu se vor putea prezenta la vot pentru că nu s-au înregistrat și un al doilea reprezentant al opoziției, membru al NEC, al Comisiei Electorale, este astăzi obiectul reactivării a unor urmăriri penale precedente. În ce privește legislația, cum spuneam, legea privind asociațiile este utilizată pentru a amenința ONG-urile și apărătorii drepturilor omului a fost uh, folosită împotriva ONG-ului și împotriva unui alt ONG. Legea privind telecomunicațiile aduce atingere la posibilitatea de exprimare liberă în uh, presă, sunt și alte două legi restrictive pe care de a fi pregătite, una privind uh, infracționalitatea cibernetică și alta privind gestionarea terenurilor, care uh, va reactiva probabil uh, conflictul funciar. În ce privește conflictul funciar, știți foarte bine, vă aduceți aminte că în 2011 uh, au fost mai multe rapoarte care au uh, denunțat efectul preferențelor comerciale acordate de Uniunea Europeană Cambogiei în domeniul în sectorul zahărului. Aceste preferințe comerciale sporesc presiunea asupra acapărării terenului în, terenurilor în anumite provincii. În, aceste, în acest caz, Uniunea Europeană a fost foarte activă, ceea ce trebuie să remarcăm nu numai Parlamentul European, care a adoptat mai multe rezoluții, dar și Serviciul de Acțiune Externă și uh, DG Comerț uh, a Comisiei Europene au fost foarte active. În 2012 s-a instaurat un moratoriu, s-a constituit o comisie ad hoc care auditează cauzele victimelor acapărării terenurilor și uh, în sensul despăgubirilor și uh, reinstituirii uh, drepturilor lor. Astăzi, conflictul funciar nu a fost reglat, uh, auditul nu a avut loc și trebuie să sporim presiunea pentru ca acest audit să aibă loc și pentru ca victimele să fie compensate și să fie reinstaurate în drepturile lor. Conflictul acesta funciar nu este reglat în, uh, s-a emis uh, un raport pe această temă uh, în mai 2015, apoi în 2016 un raport privind situația din Cambodgia care arată că de fapt compensațiile sunt inadecvate și sunt foarte multe cazuri, vreo 800 de cazuri nerezolvate. Germania s-a retras din uh, susținerea financiară pe această problemă pe tema acapării, acapărării uh, terenurilor. Uh, ONG-ul Licago, uh, Licado a identificat vreo 9000 de alte cazuri. Este un număr din ce în ce mai mare de asemenea cazuri din 2016 încoace. Sunt mai multe motive. În primul rând, populația uh, își cunoaște foarte bine drepturilor și se sesizează, apoi încălcările în ceea ce privește acapararea terenurilor continuă și faptul că odată cu un moratoriu privind concesiile, concesiunile comerciale, conflictul va uh, reîncepe în momentul în care companiile încep să exploateze uh, terenurile. În ultimele patru săptămâni, uh, Phnom Penh Post, Uh, relatează cel puțin șase situații de conflicte funciare legate de sectorul zahărului. Sunt situații noi pe 18 ianuarie în provincia Preaviar. Avem mărturii ale unor persoane care arată că acest conflict durează din 2015 că s-a încercat relocarea lor în mai multe uh, ocazii și în decembrie 2016 au fost expulzați de pe terenurile respective și nu pot să-și exercite dreptul la compensație. Aceste conflicte funciare generează situații violente și, bineînțeles, duc la disperarea situației locale care nu poate să rezolve conflictul. În încheiere, uh, am de făcut trei recomandări în primul rând, aș ruga Parlamentul European să urmărească situația, mai ales pentru procesul lui Tebvani, care a loc pe 3 uh, februarie la ora 14, să ceară eliberarea în continuare a celor cinci și să ceară o anchetă privind uh, asasinarea lui Kem Lei și uh, revizuirea diverselor legi Aș solicita de asemenea ca Parlamentul să continue să facă apel la Serviciul European de Acțiune Externă să interpeleze activ guvernul din Cambodgia ca să explice privind rezolvarea conflictului funciar și să dea o dată reală pentru punerea în aplicare și realizarea auditului în sectorul zahărului și al uh, remedierii încălcărilor comise în acest domeniu. Aș dori ca Parlamentul să facă apel la Serviciul European de Acțiune Externă și la uh, DG Comers, uh, Direcția Generală a Comisiei, să folosească toate instrumentele uh, și inclusiv uh, inițierea unei anchete uh, Uh, totul, inclusiv armele, cu excepția armelor oferite de preferințele comerciale, pentru a se concentra asupra situației acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Lochbiller are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult pentru această imagine cuprinzătoare a situației drepturilor omului în Cambodgia am uh, niște întrebări legate de pregătirea pentru alegeri. Spuneați că sunt foarte multe persoane care nu s-au înregistrat. Și înțeleg că Uniunea Europeană încearcă să educe oamenii să vină la vot. Poate că ați putea să vă referiți la acest lucru. De ce nu s-au înregistrat uh, cei care nu s-au înregistrat? În Cambodgia, când am fost noi acolo, am discutat că foarte mulți cambogieni sunt migranți care lucrează în străinătate și nu au posibilitatea să voteze. Și anul trecut se părea că nu e posibil să participe uh, la alegeri, să fie incluși pe uh, listele de vot, deși s-a cerut ca toată lumea să aibă dreptul uh, la vot. Ce părere are dumne, organizația dumneavoastră? Se poate face acest lucru sau este imposibil? Pentru că se pare că acești uh, votanți care sunt în afara țării sunt, uh, se simt mai liberi să voteze pentru, cei, pentru cine voi, vor ei uh, față de cei care locuiesc în zona rurală. Iar acum, în ce privește metodele de a exercita presiunea asupra guvernului, uh, N-ați menționat posibilitatea de a instaura sancțiuni uh, ale Uniunii uh, Europene împotriva celor care sunt răspunzători. De exemplu, dacă se face o anchetă uh, temeinică privind asasinarea domnului Kem Lee, Uh, este o chestiune care nu este despătută în domeniul drepturilor omului. Am discutat cu parlamentarii de la Phnom Penh care spuneau că ar trebui să analizăm această posibilitate, adică sancțiuni împotriva unor anume persoane. Bun. În, am, când am fost în Cambodgia am avut uh, posibilitatea să discutăm pe larg cu uh, persoane de la Tribunalul Cumerilor Roșii și s-a pus uh, problema acolo uh, a două audituri foștii, unul al fostilor lideri care trebuie să fie judecați dar s-a spus că nu se dorește judecarea lor pentru că ei sunt activi în continuare în diferite forme în Cambodgia. S-au făcut progrese uh, în acest sens, uh, vor uh, începe mai multe procese. Și mai am o întrebare legată de, poate de Serviciul European de Acțiune Externă. Am auzit că persoanele care organizau Uh, o, o, o demonstrație paralelă cu uh, uh, mormântarea domnului Kemli, purtau negru și doreau represiunea societății civile. Unii dintre ei unii dintre activiștii din societatea civilă sunt acum în străinătate și înțeleg de la ei că Uniunea Europeană a susținut foarte puternic acest lucru. Vreau să vă mulțumesc dacă este realmente adevărat și vrem să știm în ce măsură este folosită Federația Internațională pentru Drepturile Omului pentru apărarea drepturilor omului în această țară. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul dintre eurodeputați? Nu. Atunci dau cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Marius are cuvântul. Câteva cuvinte, vă rog, câteva minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem uh, să repetăm faptul că noi vom susține Cambodgia pe calea dezvoltării economice și sociale. Uh, că rata de creștere anuală este de vreo 7%. S-au făcut progrese în ce privește reducerea sărăciei în ultimii zece ani. Uh, asistența pentru dezvoltare s-a dublat, este 4,4 milioane de euro iar Uniunea Europeană este cea mai mare piață de export a Cambodgiei. În 2015 cifra a fost de 4 miliarde de euro. Accesul la piețele europene, în afară de arme, a fost foarte importantă pentru creșterea economică a Cambodgiei. Salutăm uh, pașii făcuți de Cambodgia, la problemele cetățenilor pe, legate de alegerile din 2013, reformarea Comisiei Naționale de Alegeri, alegeri liberi, proceduri de alegeri. Totuși, în ciuda progreselor semnificative și trebuie făcute alte schimbări. În 2016 s-au sporit tensiunile politice între partidul aflat la putere, CPP, și partidul de, uh, partidul de opoziție, CNPR. Mulți membri ai opoziției au fost închiși și activiști din uh, societatea civilă și apărători ai drepturilor omului uh, asemenea acțiuni în ajunul alegerilor nu duc la o atmosferă în care toate partidele uh, și societatea civilă să își poată juca rolul legitim. Ne preocupă extrem de mult detenția prelungită a celor cinci persoane menționate, membrii ai unui ING-ului numit ad hoc și un fost membru care se numește, grupul acesta se numește ad hoc 5, și cum s-a menționat deja, experții Națiunilor Unite ieri au solicitat uh, eliberarea lor. Uh, raportorul special al Națiunilor Unite a fost uh, de două ori în Cambodgia, 2015-2016 și și-a exprimat îngrijorările la Consiliul de la Geneva pentru Drepturile Omului în Națiunilor Unite s-a emis pe 14 septembrie o declarație comună uh, în numele a 39 de țări, inclusiv cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care și-a exprimat îngrijorarea față de escala, escaladarea conflictelor politice în uh, Cambodgia, mai ales împotriva celor care critică guvernul. De asemenea, s-a cerut uh, oprirea hărțuirii politice a opoziției și a societății civile. În ce privește alegerile viitoare, în 2017 și 2018, uh, urmărim îndeaproape uh, procesul de înregistrare a electoratului susținut de Japonia. Înregistrarea pentru alegerile locale din 2017 s-a încheiat E vorba de 7,8 milioane de persoane registrate, adică 81% din uh, votanții eligibili. Problema s-a pus de ce nu, nu e o cifră mai mare. Din câte am înțeles noi, sunt foarte mulți cambogieni care lucrează în străinătate, cam 1,5 milioane, care prin lege nu, sunt, nu pot participa la alegeri. Deci Uniunea Europeană a susținut uh, reforma electorală cu vreo 10 milioane de euro în ajunul alegerilor din 2017 și 2018. Vom continua să susținem aceste alegeri și, de asemenea, ne vom concentra pe educația electoratului. Disputele funciare sunt în continuare importante în Cambodgia. Împărtășim îngrijorările Parlamentului European și ale societății civile. În Cambodgia s-au făcut niște pași, dar progresele uh, sunt lente în ce privește rezolvarea acestor conflicte. Uniunea Europeană a discutat uh, cu uh, guvernul cambogian ca să facă un audit independent al acestor conflicte legate de concesiunile pentru industria zahărului dar uh, guvernul cambogian în privința acestui audit n-a luat o hotărâre este o prioritate legată de drepturile omului pentru noi, o discutăm mereu cu guvernul, ne preocupă, o monitorizăm și vă asigur că doamna Manstrom, comisarul pentru comerț, urmărește îndeaproape situația respectivă. S-au avut loc evoluții pozitive spre sfârșitul anului 2016 adică adjunctul uh, șefului opoziției a fost grațiat de președinte. Opoziția cambogiană în noiembrie a extins un boicot de șase luni privind adunarea generală Uh, înaltul comisar pentru drepturile omului, uh, în fine acolo s-a semnat uh, decizia de numire a acestei persoane și vom continua să îi îndemnăm pe cambogieni să întărească democrația și să creeze condițiile pentru o concurență, o competiție electorală corectă, onestă, în care rezultatul alegerilor să fie acceptat de toată lumea Considerăm, credem cu putere că este interesul Cambodgiei, în interesul stabilității pe termen lung din această țară, ca să aibă loc uh, uh, alegeri și acest lucru este posibil numai dacă partidele de opoziție acționează liber și fără teamă. Cât privește întrebările puse de eurodeputați, Sancțiunile acestea cu scop uh, bine țintit uh, trebuie impuse doar în condiții excepționale, care deocamdată nu sunt îndeplinite. Cu alte cuvinte, nu s-a deteriorat foarte grav situația din Cambodgia, iar în ce privește camerele extraordinare în tribunalele cambogiene. Pe 23 noiembrie 2016, Curtea Supremă, Camera Extraordinară a Curții Supreme a confirmat sentințele pe viață pentru foștii lideri ai Cmerilor Roșii pentru crime împotriva um-, umanității, pe tema evacuării pnomenului după căderea orașului în aprilie 1975. Noi am dat o declarație sublinind importanța acestei decizii. Este un pas important înainte în ce privește dreptul penal internațional și în lupta împotriva impunității pentru încălcările grave ale drepturilor omului, dar ne așteptăm uh, ca, de fapt, această camera a Curții Supreme să continue pe această linie. Cât privește apărătorii drepturilor omului, Firește că vom continua să le considerăm o prioritate, vom analiza cazurile individuale, îi vom susține pe apărătorii drepturilor omului cât mai mult cu putință. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Mai avem puțin. Voi da cuvântul domnului Hoskins de la DG DEFCO. 3-4 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi fi relativ succint. Cred că colegul nostru de la Serviciul de Acțiune Externă a sintetizat foarte clar răspunsurile și pentru a reitera în legătură cu alegerile, avem un program care susține Comisia Electorală Națională cu infrastructură și, de asemenea, pentru înregistrările biometrice, dar oferă și sprijin uh, altora uh, în legătură cu educarea electoratului uh, și observarea de către societatea civilă a alegerilor, monitorizarea alegerilor. Deci sunt două aspecte. Unul încercăm să ne asigurăm că Comisia Electorală Națională e gata să pregătească standarde la, uh, alegeri la standarde înalte și de asemenea că societatea civilă poate monitoriza și de asemenea că se fac uh, înregistrări corecte ale alegătorilor pentru alegerile locale și naționale. Și de asemenea că supravegherea va continua și anul acesta și în alegerile de anul următor. Așa cum spune și colegul meu în legătură cu drepturile omului, la întrebarea privind drepturile omului, avem un portofoliu destul de mare, de 11 milioane de euro uh, actualmente pentru uh, acțiuni privind drepturile omului și susținem aspecte diferite prin uh, instrumentul pentru democrație și drepturile omului, dar și pentru uh, organizațiile societății civile, prin programul dedicat acestora. Susținem uh, pregătirea alegerilor, uh, judi sistemul judiciar, situația terenurilor, disputele funciare, traficul de ființe umane, drepturile femeilor și așa mai departe. Avem 4,1 milioane de euro acordată prin Institutul pentru Drepturile Omului și ne vom concentra uh, pe mai multe domenii prioritare, dar în special pe activiștii care susțin drepturile omului. Ne-am ocupat până acum de aspecte de mediu, date fiind problemele funciare, dar uh, prioritățile precise pentru următorul apel uh, la propuneri va fi stabilit în funcție de evoluțiile viitoare. Mulțumesc! Vă dau cuvântul uh, pentru a răspunde la întrebări, doamna Dusefulca. Mulțumesc. În legătură cu sancțiunile. Uh, uh, Într-adevăr, FID deci, nu a luat încă o poziție deosebită în legătură cu uh, sumele sancțiunilor, sumele impuse ca sancțiuni împotriva diferitelor părți implicate. Într-adevăr, trebuie să ținem seama de această posibilitate și, evident, aș reaminti în acest cadru că există un cadru strategic al Uniunii Europene adoptat în 2012 și un plan de măsuri pentru drepturile omului și democrație, unde se reamintește că Uniunea poate mobiliza instrumentele de care dispune, astfel încât să rezolve situații um, în care s-a ajuns la impas. În legătură cu sancțiunile, aș mai reaminti și că biroul procurorului de la, Curtea Penal, de la Tribunalul Penal Internațional a fost sesizat în legătură cu o cerere privind legătura dintre problemele funciare, consecințele politice ale acesteia și încadrarea sa ca și crimă împotriva umanității. E un dosar deosebit de interesant care trebuie urmărit și care va avea o serie întreagă de consecințe juridice. În legătură cu combaterea impunității și problema Khmer, Khmerilor roșii, FIDH uh, uh, se implică foarte tare în acest dosar. Biroul pentru Justiție uh, al organizației noastre se implică și continuă să se ocupe de această problemă. În legătură cu manifestările din luna neagră, FIDH DH își acordă sprijinul în legătură cu detenția activiștilor și despăgubirile ce trebuie prevăzute și în acest cadru FIDH urmărește cauza lui Tep Vani, care va avea o înfățișare pe 3 februarie. Cred că o să ne uităm la întrebările punctuale adresate acum. Situația alegerilor, bineînțeles că e uh, urmărită de organizațiile noastre pe teren, Licado și Ad Hoc cum vă spuneam, e o situație deosebit de complicată și problematică. Foarte clar, reprimarea activiștilor e legată de contextul electoral. Apoi, problema terenurilor. Nu poate fi lăsată deoparte eh, până când trec alegerile din 2017 și din 2018. Trebuie să se poată face progrese și în această privință, repede, deci mă bucur că ni s-a spus că pentru Serviciul de Acțiune Externă și pentru Comisia Europeană această problemă funciară e în continuare o prioritate. Am citit printre rânduri că guvernul va fi întrebat direct ce se întâmplă și ce urmează să facă. Mulțumesc. Grație, grație, grație lei. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. Singurul lucru pe care îl putem spune în uh, încheierea acestei discuții este că noi, Comisia pentru, Subcomisia pentru Drepturile Omului, vom supraveghea în continuare situația, mai ales având în vedere alegerile locale și alegerile naționale din anul acesta și anul următor. Mulțumesc. Deci, cred că putem încheia această discuție referitoare la Cambodgia și urmează o discuție despre Angola. Possiamo iniziare? Putem începe. Următorul punct pe ordinea de zi este o aducere la zi în legătură cu situația drepturilor omului în Angola. Lua Tiberau este de față, este un activist pentru drepturile omului și muzician și trebuie spus că nu adesea avem prilejul de a ne întâlni și de a asculta intervenții din uh, partea celor care fac de fapt uh, obiectul rezoluțiilor noastre de urgență. Avem uh, astăzi alături de noi pe domnul Berau, un muzician din Angola, cunoscut și ca iconoclastă, numele său de scenă, și a inventat și termenul raptivist Uh, și a criticat uh, deschis regimul Dos Santos, unul dintre cele mai îndelungate din Africa și a vorbit și despre inechitatea distribuirii veniturilor de pe urma țițeiului din Angola. Uh, din cauza activismului său a plătit un preț mare, 15, o sentință cu închisoarea împreună cu alți 15 activiști tineri, și după aceea și arest la domiciliu. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm ce are de spus. Vă rog. Doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, sunt Luati Beirao, sunt uh, cetățean uh, cu cetățenie din Angola și Portugalia. Uh, am participat la procesul celor 15 plus 2 în Angola și vreau să vă mulțumesc călduros. Cred că pot vorbi și în numele celorlalți uh, coacuzați uh, și vă mulțumesc pentru rezoluția din 15 septembrie privind Angola. Uh, e vorba de un gest public de susținere care a fost însoțit și de alte inițiative diplomatice mai discrete. Toate aceste inițiative împreună au exercitat o presiune fără precedent asupra regimului despotic al lui uh, Dos Santos. Din, uh, am avut acest regim despotic în Angola în ultimii 41 de ani. Au existat arestări, atacuri uh, fizice, um, supraveghere instituțională, uh, hotărâri judecătorești uh, rușinoase, tot felul de amenințări, inclusiv cu moartea, dispariții forțate, uh, asasinate și vreau să exprim respectul pentru cei care au fost uciși în 2012 cu sânge rece de mecanismul de securitate și de poliție pentru faptul că au um, avut uh, mare îndrăzneală să protesteze. Au fost întâi împușcați și apoi sugrumați și Uberto Ganga a fost ucis în 2013 de un membru al gărzii prezidențiale. A fost împușcat în spate pentru că a afiș, pus afișe invitând la o demonstrație de protest împotriva celor două crime despre care v-am vorbit mai devreme. Deci îmi exprim respectul și pentru ziariștii care au fost împușcați în spate, inclusiv Pereira, un cetățean din Guinea care a dispărut în 2012 și despre care nu se mai știe nimic. Și Aș putea continua cu o listă foarte lungă, inclusiv uh, un copil de 14 ani care, după un proces lângă Luanda, a încercat să se pună în fața unui uh, vehicul de demolare și care a fost împușcat de armată. Există multe alte victime ale intoleranței politice, victime ale unor atacuri, inclusiv membrii ai politi- opoziției politice, dar nu are rost să vă mai spun despre ei pentru că știți. De asemenea, guvernul Angolei încearcă să vă înșele cu această retorică falsă. Și vreau să vă mulțumesc pentru rezoluția pe care ați adoptat-o și să spun că din fericire, nu ați fost păcăliți de retorica guvernului. Cei 15 plus 2 au fost judecați pentru o infracțiune și condamnați pentru alta. Prezumția de nevinovăție nu a existat, s-a făcut un apel care a dus la suspendarea primei sentințe și apoi am primit amnistierea, dar am respins-o pentru că am dorit ca instanța supremă să ne achite în mod uh, corespunzător. Încă o dată, victimele au fost luate ostatici și Calpeteca, șeful acestei mișcări, a fost condamnat la 28 de ani uh, de închisoare în condițiile în care legea din Angola spune că pedapsa maximă e de 25 de ani. Uh, s-a semnat un document comun între Uniunea Europeană și Angola, numit O cale către viitor, în care Angola promitea, printre altele, să respecte drepturile omului. Aceste acorduri au fost semnate în timp ce în Angola secretariul general uh, al unei mișcări cetățenești era bătut în închisoare de membrii ai armatei și uh, căruia i s-a rupt un braț, în cinci, a avut cinci fracturi pe un braț și a primit doar cinci minute dreptul să spună ceva de spus. Ca cineva care are o cetățenie dublă, aș vrea ca procesul verbal al respectivului proces să fie analizat și aș vrea ca Uniunea Europeană să și regândească sau să se gândească bine la felul în care sunt folosite fondurile pe care le acordă în Angola. În ceea ce privește combaterea corupției, aș dori ca Parlamentul European să facă mai multă presiune asupra Portugaliei astfel încât să se ancheteze felul în care, sau sursa banilor um, care vin din Angola, care sunt spălați în Portugalia. Portugalia este partea de intrare în uh, Europa, așa că de dumneavoastră depinde, doamnelor și domnilor europarlamentari, să cereți ca Portugalia să implementeze legislația europeană și să nu accepte bani care nu au fost verificați și despre care nu s-a constatat că sunt legitimi, curați. Angola nu are nicio intenție să-și respecte promisiunile, angajamentele pentru care a semnat și puteți să uh, Ah, și nu e decât o tactică. Au încercat să convingă oameni de bună credință că se vor comporta bine, doar pentru a câștiga timp. Deci, încercați să vedeți că recomandările făcute anual Angolei nu sunt niciodată respectate. Va fi un an electoral în ah, Angola și, în ciuda promisiunilor făcute, uh, și în 92 și în 2008 uh, și în ciuda faptului că în acești ani uh, aprecierile au fost că alegerile au fost corecte, uh, trebuie să se ține seama că există multe nereguli și aspecte frauduloase ce caracterizează alegerile. În 2012 Uniunea Europeană nici măcar nu a fost invitată să observe s-a spus că Angola e o democrație suficient de matură și ca de obicei într-un an electoral se constată uh, o, un vârf, uh, o accelerare a, uh, a arestărilor abuzive și a violenței. Deci vedem că această democrație matură, între ghilimele, Ah, s-ar putea să hotărască să nu invite observatori la alegeri. Cred că trebuie să fiți atenți la riscurile la adresa drepturilor omului în Angola și, în concluzie, mulțumesc Asociației franceze care ne-a invitat aici, la Paris, pentru a vă spune despre lupta noastră. Mulțumesc membrilor uh, Parlamentului European prezenți aici, mai ales doamnei Ana Gomes și domnului Marisa Matias, care au organizat această reuniune și le mulțumesc și pentru tot ce au făcut pentru cei persecutați în Angola. Mulțumesc foarte mult! Darei la parola a Ana Gomez adesso che... Voi da cuvântul doamnei Ana Gomez, deoarece ne a ajutat să organizăm această întâlnire. Pentru plăcere ter conosco Vlad Ribeirão, care e o figură Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm că aflăm alături de noi că l aflăm pe, că avem pe, alături de noi pe domnul Luati Beira, o figură emblematică uh, nu doar în Angola, ci și în Portugalia și într-adevăr în Europa. Sper că tot mai mulți oameni în Europa vor uh, conștientiza acum uh, care este lupta dumneavoastră. N-ați spus, n-ați vorbit despre lucruri importante, legăturile uh, clare care există între încălcările drepturilor omului comise în Angola și corupția, corupția care fură resursele statului, care sunt apoi spălate prin sistemul financiar european din Portugalia, care chiar se numește spălătoria la ora actuală. Încercăm uh, să combatem acest fenomen. Recent am primit o scrisoare din partea Autorității Bancare Europene care reacționa la o serie de verificări pe care am hotărât să le fac și anume referitoare la, președ- la fica președintelui Dos Santos, Isabela, cea mai bogată femeie din Africa, proprietarea companiei petroliere din Angola. Dar și Portugalia se află departe de normele europene, mai ales în ceea ce privește spălarea banilor. Suntem departe de a aplica aceste norme. E vorba despre bănci și supravegherea băncilor, reglementarea acestora și a companiilor. Aș dori să-l rog pe Luati să ne spună mai multe din ce știe despre masacrul Montesumier la care a făcut trimitere și despre care vorbeam și noi în rezoluția noastră. Acel masacru a căpătat o dimensiune tulburătoare. Când m-am aflat în Angola, se vorbea despre morți între 130 și 1300. Nu știu care sunt uh, datele corecte, dar nu poate toată lumea să aibă dreptate. Știu că au fost omorâți uh, mulți oameni, femei, bărbați și copii. De asemenea, la Jubea Luatii, să ne spună ce știe despre cum stau lucrurile la ora actuală. Există un procuror uh, portughez care a fost arestat pentru că închisese ancheta deschide, deschisă împotriva fostului președinte din Angola. Urmează alegerile. Ce părere aveți despre situația actuală, mai ales în ceea ce privește alegerile? Există lideri ai opoziției, îndeosebi UNITA, CAZA, care s-au întâlnit cu doamna Mogherini la Convenția Democratică din Filadelfia. De fapt, chiar eu l-am făcut prezentarea. Iar uh, ei au cerut doamnei Mogherini monitorizarea alegerilor din acest an, însă, din câte știu eu, guvernul nu a înaintat până acum nicio cerere oficială. Firește, nu va veni nicio asemenea solicitare din partea guvernului. guvernele încearcă să facă anumite eforturi pentru a asigura independența misiunilor de supraveghere electorale, dar din câte am înțeles, o asemenea inițiativă ar fi întâmpinată cu rezistență. S-a spus că nu era nevoie de supraveghere, de monitorizare a alegerilor, pentru că Angola era o democrație matură. Știm uh, că persoana respectivă are legături puternice cu regimul de unde și declarația dumnealui. De asemenea, pot explica faptul că în Angola guvernul nu dorește să creeze condițiile pentru ca o misiune de monitorizare electorală să fie credibilă. Matias, dorești să spui ceva? Mulțumesc. Nu doream să adaug foarte multe. Ana Gomes a pus deja multe întrebări interesante, doream doar să-i urez bun venit lui Luati Tipeirao, bun venit. După cum spune Ana, trebuie să apărăm libertatea în toate țările, în Portugalia și în Uniunea Europeană. Este important să discutăm despre ce se întâmplă în țara dumneavoastră. Mă îngrijorează de asemenea considerabil subiectul corupției și a spălării de bani. O parte din colegii mei au avut șansa de a face o anchetă. Au publicat în Portugalia un document asupra acestui subiect. Eu cred că ne aflăm doar uh, la începutul acestei probleme atât de îngrijorătoare. Există practic uh, un acord tacit în țara noastră cu multe fenomene de corupție. Sper însă să avem ocazia să aprofundăm informațiile pe care le avem despre Angola, cunoștințele noastre despre Angola, pentru ca în Parlamentul European să putem veni cu un răspuns la tot ce ne cere luatii Beirao. Nu vorbim uh, de ingerență, ci vorbim de drepturile omului, vorbim de competențele noastre ca Parlament European. Încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru prezență, doresc să îi mulțumesc și Comisiei pentru organizarea acestei audieri atât de importante nu trebuie să uităm de Angola, trebuie să urmărim în continuare ce se întâmplă în această țară. Acum, înainte de a da cuvântul, Vom da cuvântul, uh, îți vom da cuvântul uh, imediat, însă se află alături de noi și doamna Barbedo din partea Serviciului de Acțiune Externă. Parlamentul European uh, a cerut delegației de la Luanda să își asume un angajament ferm față de drepturile omului și dorim să știm cum stau lucrurile. Am să-i, dăm cuvânt, am să-i dau cuvântul domnului Barbedo, președintele își cere scuze, pentru a ne spune cum stau lucrurile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă urmărește aproape situația uh, relațiilor cu Angola. Aș spune că în ceea ce privește drepturile omului, purtăm un dialog permanent. pe măsură ce apar situațiile sunt discutate de delegația noastră de la Luanda în timp util. Organizăm de asemenea un dialog în ceea ce privește progresul Angolei, e vorba de drepturile omului, acolo când a fost nevoie, Uniunea Europeană a intervenit, dialogul cu societatea civilă este de asemenea organizat de delegație, există legături cu uh, cetățenii din Angola, dacă e nevoie, există prin urmare, se desfășoară activitate permanentă pentru a monitoriza situația. De asemenea, se redactează rapoarte, iar uh, firește le, contactul nostru cu guvernul din Angola este unul foarte amplu, vorbim despre drepturile omului, dar nu numai. Există multe puncte de interes comun cu Angola, printre ele, de pildă, stabilitatea în regiune. În acest fel, de fiecare dată când Uniunea Europeană trebuie să comunice la nivel politic cu Angola, acest dialog se desfășoară într-un cadru corespunzător, aș spune, într-un cadru favorabil. Îmi amintesc în mod deosebit situația viză în participarea Angolei la procesul Kimberley a fost un moment important pentru că, după părerea noastră, în acest fel, pentru prima dată s-a permis deschiderea discuțiilor privind sistemul Kimberley, ca acesta să se deschidă și către societatea civilă. A existat o solicitare formală de a introduce părți ale societății civile din Angola în procesul Kimberley. E un alt moment important, a avut loc în 2014, dacă nu mă înșel, în ceea ce privește revizuirea privind drepturile omului făcută de ONU, acolo s-au uh, redactat amendamente importante în cadrul ONU. În acest fel s-a permis crearea unei liste, acolo un, care vorba despre domeniile unde trebuia să se înregistreze progrese, Situația a fost monitorizată nu doar de Uniunea Europeană, ci și de ONU. Am uh, adus în atenția autorităților uh, din Angola respectivele elemente. Este o situație însă permanentă. Vom continua cu monitorizarea ca până acum. Contactul cu societatea civilă din Angola este menținut cu regularitate pentru a putea vedea ce se poate face pentru a apăra democrația și drepturile omului în această țară. Cam atât în ceea ce privește observațiile mele deocamdată. Mulțumesc, doamna Gomes. Intervenție fără microfon din sală. Aș dori se comunic Serviciului de Acțiune Externă că ultima dată când am aflat în Angola, m-am deplasat cu delegația Uniunii Europene și am vizitat un proiect important menit uh, să sprijine copiii străzii finanțat de Uniunea Europeană, un proiect deosebit de relevant și aș dori să știu dacă proiectul respectiv a avut nevoie de finanțare pentru că finanțatorii inițiali își retrăseseră sprijinul. Uh, Aș dori să știu dacă finanțarea a fost reintrodusă. O altă întrebare. Ce puteți să ne spuneți despre discuțiile pe care le purtați cu guvernul Angolei despre monitorizarea alegerilor? Sau nu purtați uh, nicio discuție? Foarte bine, în ceea ce privește cele două întrebări, poate că nu pot să vă ofer un răspuns Deocamdată, privind prima întrebare, finanțarea, Comisia este mai degrabă interesată de mobilizarea finanțării pentru acest tip de proiecte. În al doilea rând, pot să vă spun, pentru a fi cât se poate de precis, că monitorizarea electorală în Angola a fost discutată la nivel politic în noiembrie. Există o ofertă permanentă din partea Uniunii Europene de a monitoriza alegerile în Angola, cât și în alte țări, firește. Subiectul acesta însă a fost discutat nu doar uh, la nivel tehnic, ci și la nivel politic. Leslie Piran Bună ziua! În ceea ce privește prima întrebare, sprijinirea societății civile și dreptul românii, nu am detalii privim proiectele concrete, am să caut informații și am să revin. Pot să vă spun însă că Uniunea Europeană sprijină dreptul omului și societatea civilă prin diferite instrumente. Instrumentul european uh, pentru democrație și dreptul omului este cel mai amplu, dar uh, prin uh, DCI și Fondul de Dezvoltare sprijinim aceste inițiative. În 2016 am sprijinit organizațiile uh, societății civile cu 7 milioane de euro. Am uh, făcut cereri de ofertă, așa procedăm în, de, de obicei. Am sprijinit de asemenea cei activiști pentru drepturile omului. Am oferit asistență copiilor uh, și femeilor. Acum uh, ne concentrăm asupra consolidării capacităților organizațiilor care reprezintă societatea civilă, încercând să ne asigurăm că femeile vor avea acces la alegeri, oferirea justiției celor care sunt privați de aceasta, iar în cele din urmă Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și Consiliul vor uh, continua prin intermediul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului să sprijine an de an delegația pentru Angola. Doream de asemenea să profit de această ocazie pentru a lăuda efortul persistent uh, al activiștilor pentru drepturile omului din Angola care își riscă viața pentru a încerca să îmbunătățească situația într-o situație atât de complexă. Vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici. O, o mică întrebare. Cum sprijiniți uh, organizațiile societății civile dacă există atât de multe constrângeri? Este o întrebare, într-adevăr, foarte importantă. Instrumentul European pentru Dezvoltare și Drepturile Omului, pentru Democrație și Drepturile Omului, uh, face tot efortul posibil. Încercăm să sprijinim organizațiile societății civile, facem acest lucru prin cereri de ofertă, dar oferim și sprijin direct putem uh, oferi asistență în ceea ce privește, mm, de pildă, mm, uh, eliberarea din închisoare. Nu așa, nu se întâmplă în Angola, dar am făcut acest lucru pentru alte țări. Trebuie să văd ce facem concret pentru Angola, dar sprijinim societatea civilă. Possiamo... Signora, possiamo avere una nota scritta dei finanziamenti Putem să primim în scris finanțarea? Domnule președinte, aș dori să vă rog această comunicare în scris să includă și măsurile luate în sectorul dezvoltării. Am înțeles de pildă că Uniunea Europeană a finanțat un program care, în cele din urmă, rănea sute de copii în sudul țării unde copiii mor de foame, iar guvernului nici măcar nu-i păsa. Și tocmai grație unui program de dezvoltare al Uniunii Europene am reușit să salvăm viața acestor copii. Poate așadar această notă informativă să includă și programele de dezvoltare, pentru că au consecințe la nivelul drepturilor omului. Trebuie să includă. Luti, te rog. Pentru a fi foarte succint în ceea ce privește Montesumi, nu știm ce s-a întâmplat. Știm că membrii acestei uh, confesiuni religioase fac obiectul persecuției în continuare luna august anului trecut ni s-au comunicat noi decese, ar putea să fie uh, sute de persoane, însă nimeni nu a reușit să verifice veridicitatea acestor date. Totuși s-a întâmplat în mai 2015. La momentul respectiv, guvernul a militarizat zona, a închis-o, nici măcar deputații nu au, pătrund, nu au putut pătrunde în această zonă sigură, între ghilimele, este imposibil să se strângă date concrete pentru a afla care a fost uh, numărul persoanelor decedate. E clar, tăcerea e impusă de sus, uh, lucru care arată că există ceva ce trebuie ascuns. ONU a cerut guvernului să creeze o comisie independentă de investigație. Comisia însă, a, guvernul a, a respins întotdeauna această solicitare, invocând suveranitatea sa. Nu știm așadar ce s-a întâmplat, însă avem impresia că e ceva foarte grav. Impresia continuă, persecuția continuă și este aproape letal să aparții acestei uh, secte. Uh, În continuare, în ceea ce privește următoarea dumneavoastră întrebare, cred că procesul a început, există acuzații de corupție, nu știu exact ce s-a întâmplat. Justiția portugheză nu pare să fie imparțială din cât am aflat, deși presa filtrează o serie de informații, Totuși avem impresia că nu deținem adevărul complet, nu știm cum se va termina procesul. Cred oricum că este important uh, să urmărim îndeaproape subiectul și să urmărim uh, situația, evoluția situației din Portugalia, pentru că, după cum vă spuneam, e poarta de intrare a spălării de bani. Eu cred că este important să respectăm uh, limitele impuse pentru a putea monitoriza alegerile, pentru a se organiza o misiune de monitorizare electorală. Ingerință se, e un cuvânt care se folosește adesea. Noi am fost acuzați de... am fost numiți teroriști. Mie mi s-a spus că m-am radicalizat pentru a comite uh, atentate teroriste ca cele de la Nisa sau de la Paris. Pregătiți-vă așadar uh, să ascultați sau să citiți uh, editoriale în care suntem acuzați că am intervenit în uh, suveranitatea Angolei sau că suntem teroriști sau potențial teroriști. În ceea ce privește nu, întrebarea dumneavoastră, domnule, îmi cer scuze că nu mi-aduc aminte de numele dumneavoastră, dumneavoastră vă ocupați de dialogul permanent și așa mai departe. Mi se pare că s-au investit 7 milioane de dolari pentru a ajuta societatea civilă nu cunosc multe organizații ale societății civile credibile din țara mea, poate că există și eu nu le cunosc, însă cele care sunt uh, mai vizibile în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, apărarea dreptului la locuință, asociațiile care se ocupă de copii abandonați, credibile, pe care să le cunosc eu, puține. Însă, ce pot să vă spun e că din 2011 până 2015 perioadă în care am fost uh, închiși pentru desfășurarea unor activități pașnice, respectând întotdeauna Constituția, pe mine sau pe vreunul din colegii mei, nimeni nu ne-a invitat să dialogăm cu Uniunea Europeană. Nu știu ce s-a întâmplat cu ceilalți, eu însă nu am fost consultat, nimeni nu mi-a cerut părerea, am fost amenințat, am fost uh, amenințat cu moartea, uh, Totul s-a publicat, toate aceste informații sunt disponibile în, pres, în presă. Cu toate acestea, nimeni nu ne-a cerut părerea, nu uh, am fost rugat să ne explicăm situația. În urmă cu doi ani, de pildă, în bagajul meu eh, cineva mi-a introdus 2 kilograme de cocaină. Autoritățile eh, din Angola i-au cerut Portugaliei, pentru că eu călătoream în Portugalia, să fiu reținut pentru trafic de droguri. Eh, din fericire însă m-au crezut, pentru că în caz contrar aș fi fost astăzi în închisoare. Au încercat să mă prind într-o capcană. Cu toate acestea, din 2012, nimeni de la Comisia Europeană nu mi-a cerut, nu m-a întrebat, nu mi-a pus nicio întrebare. Am fost vizitat de o serie de reprezentanți europeni în închisoare în 2015 și ambasadorul portughez, în urma presiunilor exercitate de societatea civilă portugheză, m-a vizitat când deja uh, eram de peste 20 de zile în greva foamei. Uh, nu știu așadar cum purtați acel dialog, uh, nu vreau să mă pronunț în acest sens, eu însă vă spun cum stau lucrurile. Menționar também a zona diamantifă, porque uh, falou-se do processo de Kimberley e... Trebuie de asemenea să vorbim uh, despre zona în care se exploatează diamantele. Ați vorbit despre procesul de la Kimberley. Oamenii mor în continuare în Rwanda pentru că firmele care exploatează diamantele sunt militarizate, angajează uh, miliții private care ucid uh, lumea fără niciun fel de restricție. Mor uh, persoane de ambele, uh, în ambele tabere, și dintre civili și dintre aceste miliții. Zona Carbinda este în continuare supusă unui conflict. Se spune că sunt uh, mai mulți soldați decât civili în această zonă și sunt cele două zone uh, în care se află bogăția națională și unde drepturile omului ar trebui să fie protejate. Aștept să văd rapoartele pe această temă, dar pentru că nu le-am văzut. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În primul rând, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă bucurați de susținerea noastră în lupta pentru protecția drepturilor omului în Angola. Rolul subcomisiei noastre este să aruncăm lumina asupra acestor chestiuni, să ne asigurăm că se discută problemele și de asemenea să împingem Comisia să-și asume responsabilitățile cât mai serios cu putință. Putem, deci, să încheiem reuniunea de astăzi. Mai există o parte a acestei reuniuni pe care trebuie să o desfășurăm după aceea. O să dăm un comunicat de presă despre faptul că în Cuveit au avut loc uh, uh, mai multe asasinate. Următoarea reuniune are loc pe 6 februarie.